Ich muss Ihnen übrigens noch mitteilen, meine Damen. Trebuie să vă comunic, domnilor și domnilor, că uh, trebuie să că am primit o cerere uh, procedurală pentru a renunța la declarațiile, la aceste uh, declarații înscris, însă o asemenea declarație, o asemenea cerere nu, este, nu poate fi acceptată dacă în 24 de ore 40, cel puțin 40 de europarlamentari sau, sau două grupuri politice nu vor cere acest lucru, corect, um, corecturile aduse la câteva texte legislative vor fi adoptate. Miercuri voi semna împreună cu președintele Consiliului șapte acte legislative